Yeah, that's a sport program and a, uh, a sport program without. Da, facem sport, văd, ca să vedem cât de în formă suntem. So, uh, it's a service specially for the members. Să vedem cum ajungem rapid de, de într-o țară în alta. E un program special pentru membrii comisiei noastre. Trecem acum la punctele 15, 16 și 17, dezbatere comună legată de modernizarea relațiilor noastre cu Chile. Raportorul este doamna Immaculada Rodriguez și am să-i dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând uh, reprezentantului ambasadei uh, din Chile și reprezentantului uh, SEAE, pentru care voi avea și câteva întrebări. Așteptăm acum finalizarea două acorduri cu Chile până în luna septembrie. În primul rând, e vorba de un, o propunere de acord pentru comerțul cu produse ecologice și, în al doilea rând, protocolul de aderare a Croației. Mă voi referi în primul rând la acordul comercial pentru produse ecologice și voi încheia cu recomandări privind modernizarea acordului de asociere UE-Chile. În legătură cu propunerea de acord comercial privind comerțul cu produse ecologice, pot să vă spun că la cererea Consiliului de Agricultură, Comisia a primit mandat pentru negocierea de acorduri de facilitare a comerțului cu produse ecologice. Negocierile cu Chile s-au încheiat săptămâna trecută. Comisarul European și Ministrul uh, de Agricultură din Chile au semnat atunci la Bruxelles această, acest proiect de acord uh, pe care îl vom primi în curând la Parlament. Textul este disponibil deja pe internet și este rezultatul unei munci uh, foarte detaliate și amănunțite a Comisiei. Pe de o parte, Chile va recunoaște certificarea pentru toate produsele din reglementările UE. Pe de altă parte, UE va recunoaște de asemenea certificatele pentru câteva dintre produsele ciliene după ce uh, va verifica dacă există un grad de echivalență a protecției, atât din punct de vedere al normelor, cât și a sistemelor de control. În urma acestor evaluări, Uniunea Europeană a hotărât să nu recunoască normele de producție și certificatele pentru produse animaliere și furaje care sunt uh, etichetate drept ecologice în Chile. Chile, pe de altă parte, nu a reglementat agricultura ecologică, așa încât prin acest acord Chile va accepta certificarea europeană, însă fără reciprocitate. Uniunea Europeană, de exemplu, nu acceptă Uh, culturile acvatice din Chile. Există și clauze de salvgardare, de exemplu, pentru certificarea unui produs ca fiind ecologic, niciun produs cilian nu poate include ingrediente din state terțe pentru care UE nu a recunoscut um, echivalența ecologică. Se creează și un comitet uh, mixt care va supraveghea felul în care se implementează acest acord și va putea face propuneri de modificare a listelor din anexă. Există și o altă garanție, în sensul că oricare din cele două părți poate suspenda unilateral acest acord dacă se observă că una dintre părți nu respectă cerințele sale. Ținând cont de acest proiect de acord, consider că în felul acesta se respectă standardele cele mai înalte la nivel european. Însă, înainte de a trece la partea finală, aș vrea să adresez câteva întrebări comisiei. În primul rând, cum va fi alcătuit acel comitet mixt și în ce fel va fi implicat Parlamentul European și uh, sectoarele de activitate implicate? Pentru că Parlamentul European ar trebui să fie implicat uh, pe întregul proces. Uh, în al doilea rând, dacă se adoptă acest acord, există o perioadă preliminară de implementare de trei ani. Aș vrea să știu dacă Comisia va face un studiu de impact înainte de încheierea acestui termen de trei ani, pentru ca Parlamentul și agenții implicați să aibă informațiile necesare uh, în vederea uh, deciziei ulterioare de a extinde acordul sau nu. În al treilea rând, se prevede recunoașterea reciprocă a logourilor și a certificărilor ecologice. Nu știu dacă s-a prevăzut o campanie de informare pentru producători, pentru consumatori, pentru ca aceștia într-adevăr să poată profita la maxim de această nouă certificare. Și aici închei prezentarea referitoare la comerțul cu produse ecologice și am să trec la următorul punct, uh, cel care ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. E vorba de un raport tehnic pentru adaptarea acordului comercial care este în vigoare în funcție de normele OMC în urma aderării Croației la piața internă europeană. În felul acesta se ține cont de protocolul adițional de asociere UE-Chile pentru a ține cont de această aderare a Croației. Aș avea și aici uh, câteva întrebări pentru comisie. În primul rând, care este metodologia utilizată pentru calculele făcute? În al doilea rând, care va fi impactul prevăzut pentru producătorii europeni și, în al treilea rând, este vorba de o modificare, uh, aceasta va avea consecințe bugetare sau nu pentru bugetul european. Și în uh, încheiere, mă voi referi și la modernizarea acordului de asociere UE, Chile și în special pilonul comercial. După cum știți, um, exercițiul de la Scopie s-a încheiat, se va finaliza în curând și studiul de impact uh, prealabil, în urma căruia Comisia va propune uh, directivele de negociere din partea Parlamentului am arătat de fiecare dată că acordul în vigoare trebuie modernizat și acesta este momentul cel mai potrivit pentru a aborda conținutul său. În uh, următoarele săptămâni voi prezenta un acest raport uh, pe această temă și sper să am cooperarea colegilor. Eu una susțin uh, cu tărie modernizarea acestui acord. Săptămâna trecută m-am întâlnit și cu subsecretarul de stat din Chile pentru afaceri externe și m-am întâlnit și cu președinta Bachelet și am văzut cu această ocazie că un acord global, aprofundat și progresist este cu adevărat posibil pentru ambele părți și este responsabilitatea noastră să o facem. În ultimul rând, aș vrea să manifest și câteva îndoieli față de comisie. În primul rând vreau să știu care sunt prioritățile Comisiei în această negociere și care este nivelul de ambiții din punct de vedere al dezvoltării durabile. Aș vrea să fac referință în special la eventuala includerea unui capitol specific pentru egalitate de gen. Pentru că Chile și Uruguay au încheiat deja negocierea tehnică unui acord comercial și este pentru prima oară când s-a inclus acolo egalitatea de gen, de aceea UE nu poate rămâne în urmă. În al doilea rând, cum vom garanta o transparență maximă în cadrul negocierilor și o mai bună participare a societății civile și a parlamentelor. Vreau să întreb Comisia dacă va publica în spaniolă, uh, limbă oficială în UE și de asemenea în Chile, uh, acordurile uh, prealabile. Și o ultimă întrebare pentru ambasada ciliană. Vreau să vă întreb care este angajamentul dumneavoastră în uh, ceea ce privește acordul de asociere UE-Chile. Sper să-mi răspundeți la întrebări și, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Da, doar câteva întrebări simple. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, domnul Mato din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în primul rând tuturor invitațiilor și colegilor de astăzi. Am să fiu foarte subțin pentru că IMA a prezentat deja multe întrebări cu care sunt și eu de acord. Trebuie să recunosc că venind din Spania sunt uh, oarecum împărțit. Și am să vă explic ce vreau să spun cu asta. În ceea ce privește acordul pentru produse ecologice, obiectivele cred că sunt uh, foarte bune, toată lumea este de acord cu ele, dar există o serie de chestiuni uh, pe care uh, multe persoane le au în vedere și care ar trebui rezolvate. Pe de o parte, știu foarte bine că acordul este unul bun, trebuie să promovăm acordul comercial cu Chile, să îl protejăm, să stimulăm astfel de relații comerciale, însă, pe de altă parte, avem două proceduri în paralel, oarecum contradictorii uneori pe de o parte, adoptăm și aproape că ajungem la faza de implementare a acordului pentru comerț și, pe de altă parte, avem uh, trialoguri pentru comerțul cu anumite produse. E vorba de produsele agricole ecologice. Și aici dezbaterea este una de fond și foarte importantă. E adevărat că putem uh, considera că echivalența este bună pentru ambele părți, Însă trebuie să ne punem uh, cu adevărat problema egalității între produse și a conformității acestora. Eu, unul, susțin identitatea europeană, așa cum o susțin și agricultorii noștri. Și asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că există uh, produse unde această echivalență nu este reală. Există produse uh, care uh, nu pot fi cultivate în UE, există interdicții în acest sens și în alte țări terțe ele nu sunt interzise, de exemplu în Chile. Deci există o diferențiere clară din punctul de vedere a produselor fitosanitare care pot fi aplicate, chiar și pentru a ajunge la acea certificare ecologică. Și eticheta ecologic se acordă unor produse care au uh, un tratament complet diferit în funcție de unde sunt cultivate. Legislația europeană este mult mai strictă față de legislația din Chile. Deci nu știu în ce măsură putem avea cele două procese în paralel fără să ajungem la un numitor comun. Pe de altă parte, se vorbește despre echivalență uh, se vorbește de un termen de 5 ani și Consiliul dorește să aplice termenul de 5 plus 5 ani pentru a ajunge la echivalența totală. Deci, practic, se lungește foarte mult acest termen al uh, definirii echivalenței, care mi se pare că nu este obiectivul nostru final. Eu cred că altul ar trebui să fie obiectivul nostru și e unul, oricum, nu sunt de acord cu acest termen atât de lung. Ne gândim aici la multe produse, de exemplu, la banane Aș vrea să știu care este punctul de vedere al Comisiei și ce dezavantaje ar putea exista prin faptul că avem uh, procese uh, în paralel pentru a ajunge practic la același obiectiv. Pe de altă parte, sunt uh, îngrijorat de studiile care ne-au parvenit de la DG Sanco, pentru că în aceste rapoarte se vorbea despre trei probleme fundamentale care nici până acum n-au fost rezolvate și nu știu ce părere are Comisia în legătură cu ele. De exemplu, uh, controlul certificării în țara de origine de către autoritățile competente și problema trasabilității în vederea exportului. Vreau să întreb, deci, Comisia dacă ne poate oferi garanții că toate aceste probleme nu se vor reitera și în acest context specific al acordului cu Chile. DG deci, Sante făcea această recomandare la nivel general, însă eu cred că se poate aplica și la acordul cu Chile. Deci, în concluzie, acordul este bun, trebuie să îl încheiem, dar trebuie să avem grijă pentru că consecințele ar putea fi grave pentru agricultorii noștri. Mulțumesc, doamna Emma McClarkin, pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Chile a fost uh, prima țară din America Latină care a semnat în 2002 uh, un acord de liber schimb. A fost vorba de o nouă generație de acorduri cu includerea unui dialog politic, uh, cu o cooperare foarte extinsă, care includea și elemente de dezvoltare și aceasta a dus la o creștere a relațiilor bilaterale comerciale. Aceasta a dus și la o creștere a relațiilor economice în alte domenii, cum ar fi, de exemplu, securitatea alimentară, pescuit și așa mai departe. Însă era clar că acest acord trebuia să fie modernizat pentru a ține cont de ultimele evoluții și tendinții economice sau sociale de ambele părți în ultimii 15 ani. Avem nevoie de ambiții mai puternice și s-au creat și așteptări foarte mari de ambele părți. Cu toții suntem pentru modernizarea pilonului comercial în acest acord de asociere și vom vedea dacă nivelul ambițiilor poate fi crescut în multe domenii. Noi ne vom centra din partea ECR pe achizițiile publice, pe uh, sporirea angajamentelor în acest domeniu și includerea unui capitol de investiții care nu există la ora actuală. De asemenea, ar trebui să promovăm uh, o bună cooperare la nivelul reglementării pentru a reduce diferențele existente și să includem un capitol în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în acest proces de modernizare. Vom analiza și alte elemente, cum ar fi, de exemplu, protecția reciprocă a indicatorilor geografici și așa mai departe. Noi sperăm că acest proces de modernizare să fie lansat cât mai repede cu putință și să utilizăm acest moment uh, oportun pe care îl avem de susținere politică pentru a moderniza acordul. Aș avea o întrebare și către Comisie. Ținând cont de studiul de impact care va fi publicat uh, alături de directivele de negociere, sperăm că acestea le vom avea în luna iunie, Poate ne puteți uh, preciza mai bine ce s-a întâmplat uh, în acest uh, studiu de impact pe sectoare de activitate, dacă ne putem aștepta la o creștere comercială, dacă noi afaceri vor fi incluse și care va fi impactul în special pentru IMM-uri. Și dacă analizăm mai pe detaliu acordul pentru produse ecologice care tocmai s-a încheiat, ne puteți explica care este legătura dintre acest acord și începerea imediată a modernizării pilonului comercial în acest acord de asociere. Mulțumesc. Dita, te rog, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că Chile este o economie deschisă și am văzut că datele din ultimii ani arată că acordul actual a adus beneficii uh, în ultimul deceniu pentru economia europeană, pentru mediul de afaceri în toate statele membre. Însă, după cum știm, acest acord trebuie modernizat, de aceea sunt absolut de acord cu obiectivul care a fost stabilit pentru a avea o nouă dimensiune a relațiilor noastre cu Chile trebuie să ajungem la un acord ambițios și global și se pot face foarte multe îmbunătățiri în relațiile noastre comerciale, de exemplu în ceea ce privește accesul pe piață. În special, uh, barierele netarifare în calea comerțului ar fi un element esențial pentru companii. Produse agricole, servicii, toate acestea sunt elemente cheie pentru noile tipuri de acorduri de liber schimb. De asemenea, Uh, sectorul energiei. Cred că modernizarea poate avea un plus deosebit și pentru piața achizițiilor publice, un lucru care ar trebui promovat în mod activ și IMA cred că ar trebui să includem uh, și un capitol pe investiții și, de asemenea, uh, cel referitor la proprietatea intelectuală, și alte elemente. În concluzie, cred că sunt uh, multe obiective pe care le-am putea atinge, ambițiile sunt foarte mari și dacă ținem cont de contextul actual la nivel uh, internațional, e important să susținem liberalizarea comerțului, deci sper că Consiliul să adopte acest mandat de negociere foarte curând pentru a le începe chiar anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt alți raportori din umbră aici, în sală, dar bănuiesc că domnul Scholz o înlocuiește pe doamna Forența. Într-adevăr, domnule președinte, doamna Forența mi-a cerut să transmit un mesaj din partea dânsei, pentru că, din păcate, nu poate veni astăzi, dar dorește să sublinieze că încă din 2003 acordul cu Chile prezenta o serie de lacune. Noi considerăm atunci că acordul poate fi problematic pentru că nu includea și drepturile sociale. Acordul actual acoperă 96% din schimburile comerciale între cele două porți, de aceea modernizarea pilonului comercial trebuie să țină cont în special de uh, chestiuni legate de durabilitate, dezvoltare, protecția mediului, drepturile populației indigene, în special uh, populația mapuche trebuie încurajate activitățile comerciale ale companiilor multinaționale și, în consecință, aceasta a adus presiuni pentru resursele naționale. În, ținând cont și de lipsa de standarde uh, pentru o dezvoltare uh, durabilă, în Chile au apărut probleme. S-au produs deja daune la nivelul ecosistemului și a biodiversității și aceasta a dus la sărăcirea comunităților indigene. Iată doar câteva exemple de lucruri care trebuie îmbunătățite în acord, deci modernizarea trebuie să înceapă imediat. Trebuie să facem investiții într-un cadru puternic, cu o clauză pentru drepturile omului puternică, pe ă, tot lanțul de aprovizionare. Acordul comercial, alături cu noile forme economice care sunt prezente în Chile, au impus uh, uh, limite în ceea ce privește uh, responsabilitatea guvernului de a reglementa uh, în domenii precum achizițiile publice, drepturile proprietatea intelectuală și așa mai departe. Toate acestea pot fi extrem de relevante în ceea ce privește dreptul la educație, sănătate, participare, autodeterminare, etc. Iată de ce e nevoie de prevederi în ceea ce privește accesul pe piață, ținând cont de aceste realități. În ceea ce privește clauza de investiții, și aici uh, trebuie să spun că ambele părți uh, sunt state de drept, trebuie să avem un sistem de justiție care să ofere uh, garanții și căi de atac posibile pentru toți actorii implicați. E nevoie de un capitol pentru investiții străine care să protejeze drepturile și interesele acestora, incluzând aici și drepturile omului. Iată de ce Noi suntem pentru un mecanism de tip uh, ISDS. În ceea ce privește produsele ecologice, ecologice, dorim să recunoaștem principiul echivalenței pentru producția ecologică. Această echivalență nu impune însă aceleași uh, cerințe stricte care se aplică producătorilor europeni, creează distorsiune și pune în pericol integritatea acestui sector. De aceea este important să existe garanții pentru acest sector de ambele părți, pentru că până la urmă consumatorul european uh, s-ar putea să nu mai poată diferenția produsele ecologice uh, de aici de cele care sunt produse în afară. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Uh, această opinie a fost oarecum surprinzătoare pentru mine. Mulțumesc și acum doamna Fernandez. Din partea ambasadei ciliene, vă rog. Intervenție fără microfon, din păcate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna deputat Imaculada Rodriguez Piniero, doamnelor și domnilor deputați, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, pentru că dezbaterea de astăzi este foarte importantă pentru relația UE-Chile. Tocmai eh, mi-am început eh, mandatul aici la Bruxelles și, iată, contextul este unul eh, foarte pozitiv în ceea ce privește relațiile cu țara noastră. Cu toții suntem de acord, acordul de asociere care a fost semnat în 2002 și a intrat în vigoare în 2003 a avut consecințe atât din punct de vedere politic cât și în ceea ce privește relațiile comerciale. Comerțul bilateral s-a Uh, extins de trei ori practic uh, până în ziua de astăzi. În același timp am făcut progrese în domenii de interes comun. În urma unei perioade de negocieri uh, foarte mari, protocolul de acord care ține cont de aderarea Croației va fi și el finalizat în curând. Pe de altă parte, avem și un nou acord pe care l-am semnat joia trecută pentru produse ecologice. Este primul acord de acest gen între UE și o țară terță și aceasta permite uh, țării noastre să aibă acces în egalitate de condiții pe una din piețele comerciale cele mai mari la nivel mondial. Se recunoaște de către ambele părți uh, echivalența între produse ecologice, între Chile și cele 28 de state membre. Produsele care uh, sunt uh, cultivate în Chile vor putea fi comercializate în UE fără controle suplimentare, deci evitând acea dublă certificare. La momentul uh, semnării comerțului reprezentam practic, practic agricultura din țara mea și pot spune că este un pas important înainte pentru agricultura durabilă. S-au făcut progrese și în ceea ce privește modernizarea acordului de asociere. Proces uh, care se va încheia înainte de sfârșitul mandatului uh, actualei președinte, doamna Bacele, în martie anul viitor. De aceea dorim ca mandatul de negociere să fie adoptat la Consiliu cât mai repede cu putință. Aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru susținerea permanentă pe care am primit-o din partea comisiei dumneavoastră, în special din partea doamnei Rodriguez Piniero, în perioada de pregătire pentru a ajunge la mandatul de negociere uh, adoptat la Consiliu. Mă refer aici la contribuția dumneavoastră, contribuție semnificativă din partea Comisiei INTA și din partea doamnei Rodriguez Piniero, care ne-a permis să îmbogățim dezbaterea și să ajungem la acest proces de modernizare. Am ajuns la un consens uh, cu mai multe direcții generale de la Comisie, în special DG Comerț, și avem uh, ambiții foarte ridicate, așa cum se arată în Scooping Paper. Nu există niciun domeniu care să fie exclus din negociere și aș vrea să vă spun că s-a inclus uh, și un capitol special pentru egalitatea de gen în domeniul comerțului. Vreau să reafirm încă o dată aici angajamentul țării mele față de cooperarea politică și comercială cu UE. Sunt absolut convins că vom avea beneficii de ambele părți care vor fi din ce în ce mai mari pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, excelență, și vom menține dialogul deschis pe această temă. Și acum aș vrea să invit comisia să intervină, dacă se poate, succint. Au fost uh, foarte multe întrebări care v-au fost uh, adresate. Domnul Jorgensen se află aici, este șef de unitate pentru America Latina. Bun venit din nou. Și doamna Elena Vanici din partea DG Agri. Domnul Jorgensen, vă rog. Thank you very much and I'll try to... Mulțumesc foarte mult, o să încerc să fiu cât mai succint cu putință. Pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate, mai întâi în ceea ce privește protocolul cu Croația. Metodologia folosită este bazată pe fapte, este obiectivă, este cea pe care am utilizat-o cu toți partenerii noștri comerciali și discuțiile au decurs destul de ușor, pentru că nu e prima oară când facem acest lucru și am folosit același tip de metodologie obiectivă și bazată pe fapte pe care am folosit-o și în celelalte două dăți, când am avut același exercițiu cu Chile. Și avem, deci, o anumită ajustare a cotelor tarifare pe care am acordat-o Chile, 2000 de tone în plus pe an, care se adaugă la restul modificărilor pe care le-am inclus în acest protocol. Spre exemplu, avem certificate și un uh, program pentru achizițiile publice. Deci, uh, metodologia și acest tip de metodologie și rezultate am văzut deja ca urmare a celorlalte acorduri pe care le-am discutat, cu Brazilia, spre exemplu, care vor fi implicațiile bugetare. Fie vor fi zero, pentru că nu va apărea nicio creștere a exporturilor uh, libere de tarife din Chile, la porc, spre exemplu, cotele de porc din Chile uh, nu au fost încă îndeplinite. Deci, poate dacă se îndeplinesc aceste cote, va exista o pierdere mică, dar este fie zero impact, fie un impact neglijabil. Bineînțeles, și prietenii croați vor avea posibilități mai mari de export. Câteva observații legate de uh, abordarea Comisiei. Dacă vă uitați la acordurile noastre recente cu CETA, dacă vă uitați la uh, documentele noastre, veți vedea că încercăm să găsim cele mai moderne acorduri cu Chile în toate domeniile. Și aici includem și dezvoltarea durabilă și acest uh, subiect uh, nou, uh, trading gender. Ambasadorul a spus că sunt deja pregătiți să conlucreze cu noi așa cum a fost de la bun început, cu acordul inițial care acum este de depășit. Transparența este extrem de importantă, bineînțeles respectăm cele mai moderne practici, vom publica rapoartele, vom publica propunerile inițiale de negociere și aștept cu interes să ne angajăm cu societatea civilă și cu Parlamentul European în discuții. Așteptăm cu interes rezoluția dumneavoastră în uh, acest domeniu pentru că ne va oferi o imagine clară a elementelor care sunt importante pentru dumneavoastră. Vom organiza și uh, evenimente pentru societatea civilă și am demarat un proiect în Chile între delegație și organizațiile ciliene pentru a antrena societatea civilă și vom încerca să publicăm și documentele în limba spaniolă, evident în limitele resurselor disponibile. Un răspuns succint la întrebarea care va fi legătura între acordurile modernizate și cele legate de produsele organice. Din punctul nostru de vedere, este un acord complementar, este un element pozitiv și nu dorim ca aceste elemente să includă toate acordurile pe care le avem cu Chile. Apoi, câteva observații legate de ceea ce s-a spus despre dezvoltarea durabilă în sens mai larg. Nu este doar un acord de comercial, ci este un acord de asociere, ceea ce înseamnă că putem rezolva o gamă mai largă de subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc. Colega de la DG Agri dorește să intervină? Bună ziua tuturor! Numele meu este Arena Palichi. Nu o să intru în detalii, așa cum, pentru că doamna raportor uh, ne-a dat deja o imagine foarte clară. Vreau doar să răspund la câteva întrebări pentru a clarifica unele din subiectele ridicate. Prima întrebare legată de compoziția uh, Comisiei Comune. Așa cum se spune în acordul 8 al uh, acordului, acest, uh, această comisie va fi uh, compusă din reprezentanți numiți ai Uniunii. Sarcina acestei comisii comune este să ia decizii de implementare ale acordului, să examineze orice fel de solicitări sau actualizări pentru a, ex a se extinde la produse noi, spre exemplu. Concluzia acordului prevede ca reprezentanții Comisiei să uh, reprezinte Uniunea în cadrul acestei comisii comune. Există un mecanism prevăzut pentru informarea reprezentanților statelor membre în ceea ce eh, privește producția de produse organice. Eh, Aceasta se întâmplă la Consiliu de 5 ori pe an și ar putea să existe o obiecție dintr-o minoritate blocantă a statelor membre. O altă întrebare era legată de ceea ce se întâmplă după trei ani. Acordul uh, este prevăzut să intre în vigoare și dacă nu există obiecții din partea celor două părți, va fi prelungit uh, pe termen nelimitat, cu excepția cazului în care una dintre părți notifică cealaltă parte de obiecții. Nu va exista o evaluare de impact, ci Va trebui doar să vedem dacă există subiecte esențiale pe care, care vor apărea pe parcursul celor trei ani. Există și câteva probleme legate de echivalență și uh, conformitate și în cadrul uh, discuțiilor actuale de la trialog pentru regulamentul privind produsele organice. Cred că este necesar să clarificăm puțin cele două subiecte. Până în acest moment, sistemul funcționează cu două tipuri de import. Pe de o parte, avem deja echivalențe cu țările terțe, țări care au fost recunoscute ca echivalente în trecut, și apoi avem sistemul de organisme de control echivalente, care au standarde care au fost recunoscute ca fiind echivalente pentru importurile de produse organice. Ce se va schimba în această reformă este că de acum înainte organismele de control trebuie să aplice aceleași standarde, așa cum sunt ele pot certifica niște produse ca fiind organice, doar produsele care vin de la producători care au uh, aplicat aceleași măsuri ecologice ca și în Europa. Acesta este conceptul de conformitate. Pe de altă parte, firește că există în continuare echivalență în acordurile comerciale. Până în acest moment, echivalențele au existat începând din 92 uh, și aceste acorduri comerciale noi sunt Uh, pus în aplicare pentru a consolida certitudinea juridică acestui aranjament de echivalență. Asta nu înseamnă că vor putea să facă ce vor, pentru că standardele sunt evaluate de comisie și de autoritățile competente ale țării terțe, ținând uh, cont de anumite aspecte. Deci uh, se analizează lista de produse, uh, regulile de producție, uh, și să vedă dacă există echivalență. În cazul în care, spre exemplu, substanțele nu au fost uh, considerate echivalente, ele vor fi eliminate de pe lista ciliană. O să finalizez aici pentru că mă lungesc prea mult. În ceea ce privește controlele FAO, bineînțeles, FAO auditează în fiecare an țările terțe echivalente și, bineînțeles, să iau măsuri dacă se descoperă că lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Spre exemplu, anumite categorii de produse au fost excluse de pe lista de echivalență sau se iau măsuri de corectare. Se, solicit, se solicită autorității competente să aplice măsuri de corectare pentru a preveni defecte ulterioare. Mulțumesc. O întrebare foarte scurtă. Dacă am înțeles bine, nu vreți să aveți o evaluare de impact. Întrebarea este de ce. Am făcut o evaluare de impact înainte. Evaluarea de impact pe care am făcut-o pentru acest acord comercial a fost uh, pentru întreaga reformă. Există un capitol întreg legat de aspectul comercial. Nu planuim să avem o evaluare de impact după trei ani de la punerea în aplicare a acordului comercial, pentru că nu considerăm să fie necesar să avem o evaluare de impact dacă nu există probleme sau nu există subiecte controversate care să apară pe parcurs. Dacă cele două părți nu uh, ridică niciun fel de probleme specifice, acordul comercial va fi continuat pe o perioadă nedeterminată. nedeterminată. Mulțumesc. Mulțumesc, Inmar. Dorești să Uh, concluzionezi? Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră care au participat la această dezbatere și, bineînțeles, reprezentantului uh, Comisiei de la DG Trade, DG Agri, uh, ambasadorului cilian. Cu toții suntem de acord că relația între UE și America Latină trebuie să uh, fie aprofundată și, bineînțeles, uh, cu Chile, pentru că este țara care seamănă cel mai mult uh, cu statele din UE. Acordul din 2002 a fost la momentul respectiv un punct de referință din punctul de vedere al ambițiilor pe care le-am avut și acum același lucru se repetă um, motivația este și mai puternică, avem nevoie de o modernizare a acordului pentru a face față noilor provocări și pentru a, uh, arăta că o bună reglementare cu un capitol pe tema dezvoltării durabile, cu elemente de care avem nevoie acum pentru a avea o mai bună dezvoltare durabilă a economiei ciliene și o diversificare a ei, de aici importanța capitolului pe energie, toate aceste elemente ne vor permite să facem un pas înainte din punctul de vedere al ambițiilor și al conținutului concret al acordului nostru. Cred că avem nevoie de uh, elemente de încredere în mandatul de negociere și Parlamentul va face tot ce îi va stă în putință pentru ca tot ceea ce am precizat noi în rezoluție să devină realitate. Mulțumesc! On the impact assessment. Um, Mulțumesc. Raportul va fi gata pe 19 iunie și vom avea posibilitatea să-l discutăm și să venim cu amendamente dacă este cazul, iar votul va avea probabil loc pe 10 iulie. 10 sau 11 iulie. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul 18, implementarea prevederilor tratatului în ceea ce privește parlamentele naționale. Comisia competentă pe fond este AFCO. Vă amintiți că am discutat despre această problemă uh, când am discutat CETA în uh, timpul procesului de ratificare a CETA și, bineînțeles, și uh, atunci când am discutat hotărârea Curții Europene de Justiție în ceea ce privește acordul de la Singapore. Și acolo am avut câteva observații legate de rolul parlamentelor naționale în ceea ce privește prevederile tratatului. Raportorul nostru este domnul Obermeier, căruia îi dau imediat cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu ocazia reuniunii interparlamentare de ieri au fost uh, amintite numeroase puncte care sunt și vor fi relevante și pentru activitățile comisiei noastre. Punctul uh, crucial pentru comisia noastră este negocierea acordurilor comerciale deosebit de relevant din acest punct de vedere pentru mine este recunoașterea faptului că parlamentele naționale nu trebuie să fie niște apendice deranjatoare care ne deranjează, ci sunt instituții care ne ajută cu legitimitatea demo, democratică. Nu doresc să pornesc acum o dezbatere aprinsă, ci Trebuie să respectăm demnitatea și rolul adunărilor parlamentare naționale care nu trebuie să accepte pur și simplu uh, deciziile uh, luate pe plan uh, european. Țină seama de discuțiile mm, purtate în legătură cu acordul CETA, cu negocierea acordului TTIP, care se pare că se dorește să aibă un caracter Uh, pur comercial care să țină doar de competențele Uniunii Europene și care nu se referă doar la barierele comerciale tradiționale. Mi se pare că există un potențial de a apărea conflicte între zonele de, cu diferite ierarhii în statele membre, nu doar în în uh, țara mea de origine, în Austria, s-a discutat despre aceste conflicte, dar și în, uh, Valon, în Belgia, în Valonia, de exemplu, au apărut asemenea potențiale uh, conflicte s-a discutat uh, despre doar Uniunea Europeană sau acordurile mixte astfel încât uh, diferitele probleme să poată fi discutate atât uh, transvers, orizontal cât și vertical în statele membre, astfel încât să depășim problemele legate de uh, definiții. Aceste probleme legate de definiții au fost percepute și în opinia publică și uh, trebuie să recunoaștem că în urma acestor discuții s-au pus sub semnul întrebării competențele cheie care revin Uniunii Europene. Și apoi se mai adaugă și alte aspecte critice acestor acorduri de liber schimb, cum ar fi jurisdicția în caz, aplicabilă în cazul unor dispute între investitori și uh, state. state. Din toate aceste motive, am putea să rezumăm câteva puncte. În primul rând, problemele legate de definire a competențelor europene. Competen- aceste probleme nu ar trebui să fie în defavorizarea uh, state, în, în, în defavoarea statelor uh, membre și dacă există un conflict de in, interese din punctul de vedere al competențelor, ar trebui să se ia o decizie în favoarea statelor membre. Uh, mai ales uh, după sentința Curții Europene de, de Justiție privind uh, acordul cu Singapore. Probabil că acest lucru nu se va, nu, nu se va mai întâmpla atât de, de des, însă nu poate fi uh, exclus în totalitate. Putem să ne gândim la Uh, anumite măsuri de descurajare dacă nu sunt stabilite foarte clare uh, competențele între Uniunea Europeană și statele membre. Și știm cu toții că s-a discutat despre articolul 207 și articolul 208 și uh, comisara a recunoscut că există anumite probleme cu stabilirea clară acestor competențe. Cred că dacă nu vom rezolva toate aceste aspecte, există un mare conflict potențial între, între aceste tipuri diferite de acorduri uh, pentru care doar Uniunea Europeană este responsabilă sau există o responsabilitate mixtă din partea Uniunii Europene și uh, statele membre. Apoi, trebuie să există posibilitatea creierii unei uh, voințe uh, cât mai cuprinzătoare care să reflecte un proces democratic în statele membre și în acest punct de vedere statele membre de la bun început ar trebui să fie uh, la fel de bine informate cum sunt informați și colegii de pe, de pe planul european Apoi nu trebuie să uităm că în statele membre cetățenii sunt cei care poartă pe umerii lor democrația, deci uh, rolul statelor membre ar trebui să fie discutat mai mult și ar trebui să fie formulate alte uh, propuneri. Situația sau statutul, uh, statutul discuțiilor ar putea să, să contribuie mai mult la o adoptare mai uh, ușoară, facilă a unei decizii legate de asemenea acorduri comerciale. Și în lipsa acestor uh, unor asemenea discuții știm care au fost uh, problemele pe care le-am întâmpinat. Apoi, implicarea structurilor regionale sau locale va fi de, de asemenea un uh, punct important. Cred că și statele membre, prin propriile Um, propria ordine constituțională ar trebui să-și facă uh, gânduri din acest punct de vedere, însă, până la urmă, cred că am înțeles uh, eu foarte bine că atunci când vine vorba de cooperare pentru, uh, în domeniul protecției consumatorilor, în domeniul mediului, înconjura, mediului înconjurător, poate lua forma unor comisii interparlamentare între statele membre și o asemenea colaborare poate să fie deosebit de pozitivă. Cam atât uh, deocamdată în ceea ce privește proiectul de aviz din partea comisiei noastre și aștept cu nerăbdare uh, colaborarea cu colegii din cealaltă grupuri politice și cu uh, reprezentanții comisiei. Mulțumesc, dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Numele PP-ului are cuvântul domnul Valesa. Păi mulțumesc, domnule președinte. Aici, în locul lui Christopher Fielner, uh, și în numele său aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru prezentare. Atunci când vorbim despre acest uh, subiect, să spunem clar că suntem o uniune de legi. Uh, Întrebarea care sunt competențele Uniunii este guvernată de tratate. De la tratatul din Roma, de la Roma încoace, politica, de, politica comercială a fost competența exclusivă a UE și uh, astfel am devenit mai puternici față de partenerii noștri comerciali și mai prosperi. Acest lucru nu ar trebui să fie dat peste cap de controversele de zi cu zi sau de politică. În câteva săptămâni, Curtea de Justiție va clarifica lucrurile în ceea ce privește unde se trage linia între competențele mixte în acordurile comerciale și mă aștept ca toate părțile, inclusiv Consiliul, să respecte această hotărâre atunci când uh, politicile comerciale sunt uh, o competență exclusivă a UE, rolul parlamentelor uh, naționale este limitat pentru că este treaba Parlamentului European să decidă. Atunci când avem competențe mixte, ca atunci când vorbim despre țările ACP, rolul parlamentelor naționale este mai mare și acestea pot fi implicate și mă bucur uh, uh, să aud sugestii despre modul în care s-ar putea face acest lucru. Eu nu cred că este cazul să ne grăbim să facem acest avid, aviz, având în vedere întârziat al Comisiei AFCO. Mulțumesc în numele SND, domnul Silva Piri. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem aici pentru a discuta implementarea prevederilor tratatului referitor la Parlamentele Naționale și Comerț și aș vrea să vă reamintesc că, odată cu tratatul de la Lisabona, uh, comerțul a fost uh, reconfirmat ca competență exclusivă pe lângă servicii și investiții și Parlamentul European a fost angajat uh, pe deplin în uh, stabilirea de politici europene. Este deci uh, logica să discutăm aceste acorduri comerciale în bloc cu o poziție comună, pentru că așa avem o putere mai mare de negociere. Parlamentul European, care reprezintă cetățenii europeni, are deci aici un rol esențial în examinarea democratică a politicilor comerciale și a solicitat mai multă transparență și informarea mai bună a, a publicului. Parlamentul European oferă deci legitimitate democratică acestor uh, acorduri comerciale, mai ales că se ține cont de drepturile omului și de dezvoltarea durabilă. În acordurile uh, comerciale care acoperă competența exclusivă a UE, bineînțeles că parlamentele naționale nu sunt implicate direct și sarcina lor este mai degrabă să examineze poziția guvernelor proprii la Consiliu. Cu toate acestea, atunci când acordurile au o acoperire mai mare și sunt acorduri mixte, deci când acoperă probleme în care există competențe mixte, Uh, atât la nivelul UE cât și la nivelul statelor membre, este normal și justificat ca parlamentele naționale să fie angajate așa cum trebuie. Este important ca guvernele să discute și să distribuie informația primită de Comisia Europeană în ceea ce privește negocierile comerciale pentru acordurile comerciale către parlamentele naționale. Până la urmă, acest tip de acord Uh, va urma procedura de ratificare obișnuită. După cum știți, viitoarea hotărâre a Curții Europene de Justiție în ceea ce privește competența de semnare și ratificare a tratatului cu Singapore, va clarifica, sperăm, natura acordurilor comerciale. Avem deja avizul referitor la acest lucru din partea parchetului general din decembrie 2016, dar trebuie să așteptăm decizia finală a curții înainte de a trage concluzii. Odată ce avem această hotărâre, va fi cât se poate de important ca Parlamentul European și ca statele membre să analizeze cu atenție viitoarea sferă de aplicare a uh, acordurilor comerciale UE. Oricum, după părerea mea, cel mai important este să salvgardăm capacitatea UE de a acționa în domeniul comerțului, de a avea o agendă comercială corectă, echitabilă și progresistă, cu uh, valori și uh, legitimitate democratică și care să um, ofere rezultate și oportunități bune. Pe lângă toate astea, această agendă comercială ar trebui să fie tot timpul dezvoltată pentru a avea mai multă transparență și atât parlamentele naționale cât și cetățenii să beneficieze de noile standarde de transparență în uh, negocierile comerciale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Karim nu este prezent. Doamna Șache nu este prezentă. Domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să spun că statele membre, în contextul activităților stabilite de tratatul de la Lisabona, au transmis anumite competențe Uniunii Europene și Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, are obligația tocmai de a controla acest pilon a Uniunii Europene, de a o însoți de a deveni activ acolo unde este cazul, de exemplu, atunci când este vorba de acorduri orizontale și în interesul cetățenilor. Și cred că aceasta este responsabilitatea noastră a tuturor de a consolida legitimitatea democratică a Parlamentului European în uh, structurarea unei politici coerente comerciale. Raportorul a spus, a amintit faptul că ieri s-a discutat acest uh, subiect la Comisia uh, AFCO pentru afaceri constituționale, unde unul din invitați, din experți, un profesor Pernice de la Institutul Humboldt din Berlin, a spus cu toată claritatea că dezbaterea despre cât de departe trebuie să meargă uh, această integrare trebuie să fie folosită tocmai pentru a, a uh, discuta și despre responsabilitatea care revine tuturor autorităților naționale, regionale și așa mai departe. Această dezbatere trebuie să fie purtată în dialog cu întreaga societate civilă și cred că acest raport este unul oportun, mai ales ținând seama de faptul că urmează o sentință care ne va lămuri ce înseamnă un uh, acord mixt pentru a înțelege care poate fi și contribuția noastră și după această sentință, desigur, vom înțelege și noi care poate fi contribuția concretă la aceste acorduri. Mulțumesc, doamna Beghin. Parlamentii naționali e mult più ampio. Dragi colegi, în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale, este mult mai extins decât uh, ne-am putea închipui, pentru că ei reprezintă esența democrației în Europa. Democrația nu poate fi completă decât dacă puterile sunt separate la fiecare nivel și fiecare nivel este controlat de popor. Deci, guvernul trebuie să fie controlat de uh, Parlament, guvernul regional de Parlamentul Regional și așa mai departe. Dar competențele de a negocia acordurile comerciale au fost transferate către Bruxelles și această competență a fost transpusă, transmisă către un organism care nu este ales. E adevărat că Parlamentul este ales, Parlamentul European, dar nu se poate face o comparație cu ce se întâmplă la nivel național. Parlamentul European post-Lisabona e mai puternic decât înainte, dar în ceea ce privește aspectele de comerț, aceste acorduri de liber schimb, trebuie, acestea trebuie să fie aprobate de de, Parlamentul Euro- de Parlamentele Naționale care să se asigure că s-au respectat interesele cetățenilor. Comisia Europeană a arătat de multe ori că nu prea ține cont de părerea Parlamentului European în ceea ce privește aceste tratate. Totuși nu se poate spune că nu a acționat în conformitate cu tratatele, cu articolul 207 din TFUE. Articolul 207 arată că Comisia conduce negocierile în uh, consultare cu Consiliul, dar se stipulează de asemenea că există și obligații <coughs> vis-a-vis -vis de Parlamentul European. În lumina acestei situații, rolul Parlamentului European ar trebui să fie consolidat în tratate și rolul Parlamentelor Naționale este necesar în continuare uh, mai ales dacă vrem să avem un nivel suplimentar de control democratic în ceea ce privește activitatea Comisiei, chiar dacă este la etapa finală. Eu cred că ar trebui să creștem, să extindem definițiile din tratate pentru a evita conflictele dintre instituții. Comisia consideră că totul este de competența Uniunii Europene, Consiliul consideră exact pe dos. Cred că trebuie să păstrăm prerogativele statelor membre și să avem controle adecvate, pentru că altfel deciziile luate s-ar putea să fie luate la vârf și să nu fie înțelese de cetățeni care consideră că există un deficit democratic în Europa. Aștept deci cu interes uh, părerea raportorului și cred că este un subiect foarte interesant. Mulțumesc! Mulțumesc. Karin, vrei să intervii și tu, nu? Domnul Matim. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să iau cuvântul înaintea intervenției doamnei Begin, care cred că se înșală cu totul. Dacă toată lumea are competență de control, nimeni nu mai uh, controlează nimic. Astfel, dacă, toat, dacă vom avea 38, dacă nu și mai multe adunări parlamentare care să ia uh, decizii, to- nu vom mai lua absolut nicio decizie. Și cred că sistemul propus creunat de domnul Silva Pereira este cel uh, corect. Comisia Europeană primește un mandat din partea statelor membre și statele membre sunt guverne alese de cetățeni și depinde de parlamentele naționale ca la acel nivel să uh, controleze guvernele. Guvernele uh, trebuie să aibă un mandat sprijinit de parlamentele naționale și în momentul în care încep negocierile, uh, rolul Parlamentului European este, trebuie să fie cel de acum și apoi să există o raportare regulată după fiecare rundă de negocieri în fața Parlamentului European și contrar uh, unei credințe larg răspândită, Comisia Europeană ascultă părerea exprimată de Parlamentul European și ei știu, la fel cum știm și noi, că la sfârșitul procesului de negociere a unor acorduri de liber schimb, uh, dacă nu ne-au ascultat, noi avem dreptul de a le respinge. Repet, nu înseamnă că poziția Comisiei Europene și cea a Parlamentului trebuie să fie identice, pentru că nu așa funcționează uh, democrația. Însă Comisia trebuie să înțeleagă că dacă nu ține seama de Uh, preocupările de părerile exprimate de Parlamentul uh, European, uh, poziția sa nu va fi adoptată și apoi depinde de parlamentele naționale să monitorizeze, să-și controleze propriile guverne. Desigur, lucrurile pot fi bunătățite din punctul de vedere al colaborării cu parlamentele naționale, din punctul de vedere al schimbului de, de informații, al contactelor regulate, dar până la urmă Parlamentul European este cel care trebuie să spună da sau nu. O intervenție scurtă din partea domnului Scholz. Aș avea o, o întrebare scurtă sau mi-aș dori un schimb de opinii cu David uh, pe acest subiect, pentru că sunt de acord cu abordarea tocmai prezentată de dumnealui. Însă, dacă, uh, oare atunci, uh, dacă am da dreptul de inițiativă Parlamentului European, nu am reuși să dăm o natură diferită politicii comerciale internaționale de la bun început și poate astfel Uh, intervenția Parlamentului European ar fi mai re- relevantă și pentru tratatele uh, comerciale internaționale. Dacă îmi permite să răspund, spune domnul Martin, da, sunt de acord uh, cu o asemenea idee. Uh, o deficiență a sistemului actual este faptul că Parlamentul European nu are niciun cuvânt de spus, nu poate influența nici cum mandatul de negociere și dacă am putea să facem acest lucru, situația ar fi și mai bună. Da, Comisia cred că are o părere diferită, sună domnul președinte, nu știu dacă doresc, doresc să ne o împărtășească și nouă. Vă mulțumesc, domnule președinte, George Oterino, de la Unita- Unitatea de Coordonare Politică și de relații interinstituționale de la Direcția Generală Trade. Permiteți-mi doar câteva comentarii, chiar dacă unele dintre acestea au fost menționate într-un mod și mai elocvent de antevorbitori, aș dori să spun că suntem la jumătatea mandatului acestei comisii și de la bun început președintele comisiei, domnul Juncker, s-a angajat să lucreze mai îndeaproape cu parlamentele naționale și acest angajament a fost precizat și mai mult în comunicarea publicată în anul 2015, intitulată Trade for All, pe care am discutat-o și înainte, ocazie cu care Comisia a declarat că va accelera eforturile pentru a promova o dezbatere bazată pe informații în statele membre și a promova un dialog mai cuprinzător cu societatea, cu societățile din statele membre în general. Am cerut de asemenea guvernelor naționale să dea dovadă de o implicare mai mare în dezbaterile privind politicile comerciale. Și din momentul respectiv, Comisia a publicat mai multe material pe internet în ceea ce privește negocierile comerciale. Am publicat acum, de exemplu, rapoarte privind runde de negocieri sau propuneri din partea Uniunii Europene privind textele legale, juridice ale acestor acorduri, ceea ce a permis purtarea unor dezbateri în cunoștință mai mare de cauză. Și acest lucru ne-a permis să informăm imediat Parlamentul European în legătură cu negocierile pe care le purtăm. Deci, din punctul de vedere al împărtășirii informațiilor în mod public, cu opinia publică, dar și cu uh, reprezentanții statelor membre în Consiliu și uh, prin informarea eurodeputaților, considerăm că putem să consolidăm uh, dialogul pe care îl purtăm și cu parlamentele naționale pe politicile comerciale. Mi se par toate aspecte deosebit de importante, pentru că diferitele acorduri comerciale pe care le putem încheia pot fi grupate, pot fi considerate fi fie acorduri mixte sau acorduri de care doar Uniunea Europeană este responsabilă, e bine, cele două categorii nu înseamnă că există acorduri care ar fi monitorizate în mod uh, democratic și acorduri care nu sunt monitorizate într-un mod uh, democratic. Și pentru a pune puțin lucrurile în perspectivă, Uh, comisarul uh, responsabil pentru politicile uh, comerciale, cred că a apărut de cele mai multe ori în reuniuni cu Parlamentul European, ocazia cu care a discutat aceste acorduri comerciale. Așteptăm și noi cu nerăbdare sentința Curții Europene de Justiție, amintită deja. Cred că aceasta va fi deosebit de utilă pentru noi. Vom avea nevoie, desigur, de o anumită perioadă de timp pentru a înțelege care este impactul acestei sentințe, care sperăm, după cum am spus, să clarifice toate aceste aspecte. Uh, un lucru deosebit de important pentru noi cei implicați în politicile comerciale. Mulțumesc, domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc pentru contribuțiile constructive. Rămâne de văzut cum o să reușim să le implicăm în practică și în varianta finală a raportului. Realitatea este că trebuie să purtăm această dezbatere, pentru că dacă nu, comisia competentă pe fond nu ar fi început să lucreze la acest uh, raport. Relațiile cu parlamentele naționale sunt deosebit de importante și în urma acordul Liceta, cred că am învățat sau am avea foarte multe învățăminte de, de tras, plecând și de la um, tratatul de la Lisabona și interacțiunile, așa cum a spus și Comisia, interacțiunile cu parlamentele naționale sunt deosebit de importante. Cred că avem un uh, material foarte interesant care ne va permite să lucrăm la acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Vom discuta raportul, proiectul nostru de raport în data de 19 și 20 iunie, după care vom avea, va exista și posibilitatea depunerii unor amendamente. Mulțumesc și acum trecem la punctul 19 și aș dori să vă aduc aminte că și punctul 20 este unul foarte important. Deci, haideți să mergem cât mai repede înainte. Punctul 19 este o întrebare cu solicitare de, de răspuns oral și o rezoluție privind uh, stadiul punerii în aplicare a pactului privind durabilitatea în Bangladesh. Este un subiect pe care l am discutat și în momentul am discutat rezoluția privind uh, sectorul confecțiilor. Uh, am discutat despre acest pact, despre acord, despre modul în care au contribuit acestea la îmbunătățirea situației în Bangladesh, când vine vorba de siguranța clădirilor, când vine vorba de uh, Uh, normele de uh, prevenire și combaterea incendiilor, când vine vorba de drepturile lucrătorilor. Cu toate acestea, există în continuare puncte pe care trebuie să le discutăm. Există indicii și anume că există o colaborare mai strânsă între autoritățile statale și reprezentanții sindicatelor, dar că există probleme când vine vorba de introducerea unui uh, salariu minim și când vine vorba de faptul că cei care au insistat uh, asupra dreptului de a face grevă sau de a încheia contracte colective de muncă ar fi fost concediați. Deci mai există lucruri de făcut din acest punct de vedere. În martie Comisia a cerut uh, în mod ferm respectarea criteriilor pentru sistemul generalizat de preferință și în data de 18 mai va avea loc următoarea reuniune a partenerilor acestui pact și Organizația Internațională a Muncii va organiza în curând uh, conferința anuală ocazie cu care se va discuta un raport uh, dedicat situației din Bangladesh. Comisia noastră a organizat o vizită de informare în Bangladesh anul trecut și uh, pregătim o, o întrebare cu solicitare de sponsoral, oral urmată de o rezoluție uh, și pentru a discuta aceste două lucruri dau cuvântul acum raportorului nostru, domnul Karim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Bangladesh s-a schimbat uh, extraordinar de mult în 30 uh, de ani și cred că putem să fim mândri de faptul că politica comercială a Uniunii Europene a fost un vector care a susținut această transformare. Chiar dacă majoritatea celor 160 de milioane de locuitori ai Bangladeshului rămân în continuare săraci, dezvoltarea a fost una, uh, a fost una importantă din punctul de vedere al uh, creșterii exporturilor, Bangladesh este depășit doar de China. A avut o, un surplus a, a balanței comerciale cu, în ultimii 20 de ani, cu excepția unui singur an. Sectorul confecțiilor reprezintă 82% din toate exporturile și reprezintă cea mai bună șansă de a găsi un loc de muncă pentru uh, Uh, cetățenii săraci ai, ai Bangladeshului, mai ales pentru femei care reprezintă 76, 77% uh, din forța de muncă de astăzi. Și Uniunea Europeană a devenit principala piață de export a Bangladeshului pentru sectorul uh, confecțiilor și chiar dacă piața textilelor face obiectul unor tarife famale peste tot în lume, Uniunea Europeană a decis să ofere acces, acces fără cote vamale uh, Uh, pentru produsele textile. Aceste uh, preferințe generale comerciale bazate pe sistemul general de preferințe au, au permis uh, această creștere economică în sectorul confecțiilor și textilor din Bangladesh. Însă, SGP Plus aduce cu sine anumite responsabilități Trebuie să existe o politică comercială care să respecte valorile, cerem partenerilor noștri să respecte principii um, de bază în domeniul drepturilor omului și drepturilor muncii. Într-adevăr, siguranța la locul muncii s-a îmbunătățit foarte mult, dar uh, știm că dezastrul din, uh, de la Rana Plaza a adus în lumina reflectoarelor problemele existente și consumatorii europeni, într-un mod legitim, au cerut uh, ca confecțiile textile produse în Bangladesh să uh, respecte principiile de bază ale drepturilor muncii și uh, siguranța acestor lucrători. Tocmai de aceea Uniunea Europeană, discu- Uniunea Europeană discută cu organizații internaționale, cu Organizația Internațională a Muncii, cu alți parteneri ca SUA, Canada, pentru a îmbunătăți Uh, siguranța la locul muncii în Bangladesh și situația drepturilor muncii. Și toate aceste discuții au dus la progrese în Bangladesh. Mai mult de 200 de firme străine au, uh, și-au asumat diferite mecanisme de siguranță. și au uh, promis să cheltuie zeci de milioane pentru a îmbunătăți siguranța la locul muncii și trebuie să salutăm, să sprijinim toate, toate aceste inițiative din sectorul privat, să încurajăm uh, întreprinderile să facă mai mult în acest sens, pentru că aceste măsuri sunt în interesul lor și contribuie la îmbunătățirea imaginii pe care o, o dau și contribuie de asemenea la siguranța uh, valorilor uh, globale de producție nu trebuie să discutăm doar despre aceste elemente. Acest sector este în creștere continuă se, și acest lucru datorită competitivității din punctul de vedere al costurilor, datorită economiilor de masă permisă și a specializării. În ciuda creșterii în vânzări și în ciuda creșterii în general a economiei din Bangladesh, salariul minim uh, pe lună a rămas la aproximativ 67 de dolari din anul 2013 și în ultimele luni au fost înregistrate și alte tendințe negative. Din decembrie 2016 au fost concediați uh, lucrători, zeci de lideri sindicali au fost arestați și uh, trimiși în închisoare și reforme de bunătăți, pentru bunătățirea uh, drepturilor, drepturilor de muncă nu au fost puse în aplicare. Și atmosfera, în general, s-a înrăutățit. Guvernul Bangladesh, din Bangladesh trebuie să facă mai mult, pentru că trebuie să fie garantat dreptul de asociere, trebuie să fie protejate drepturile muncitorilor și a reprezentanților acestora. Reprezentarea sindicatelor trebuie să fie ușurată mai mult și uh, crimele, infracțiunile comise împotriva sindicaliștilor trebuie să fie aduse în fața instituției, uh, justiției. Și toate acestea uh, țin de responsabilitatea guvernului din Bangladesh, de responsabilitatea sectorului privat și a comunității internaționale. Drept urmare, salutăm acordul semnat de companii importante europene și, desigur, Uniunea Europeană, care este destinația aproximativ 60% din exporturile din acest sector, are un rol deosebit de important. Pactul și acordul respectiv au uh, înregistrat uh, un succes, însă trebuie să facem mai mult și trebuie să continuăm cu activitatea de implementare. Și am ajuns acum la o răscruce de drumuri, dragi colegi. Fie vom transmite un mesaj clar guvernului din Bangladesh și tuturor părților interesate, și anume că trebuie să accelerăm eforturile pentru a înregistra progrese în implement, implementarea Pactului Uniunii Europene de Durabilitate, fie în curând vom ajunge în situația în care vom înțelege că preferințele noastre comerciale nu reflectă valorile noastre și s-ar putea să fie revocate. Um, acest acord se va încheia în, în mai 2018, chiar dacă obiectivele sale nu au fost atinse deocamdată. Eu mi-aș dori ca Bangladeshul să aibă succes, să continue pe această cale de creștere economică. Mi-aș dori de asemenea ca și inițiativele Uniunii, ca inițiativa Uniunii Europene, acest pact de durabilitate să aibă succes și mi-aș dori ca um, firmele europene care își desfășoară activitatea în uh, Bangladesh să aibă succes cu una, într-un stat din cele mai puțin uh, dezvoltate, uh, păstrându-și competitivitatea și făcând comerț cu, cu confecții textile care să fie produse respectând valorile importante pentru noi. Din toate aceste motive, Comisia INTA a decis să prezinte o întrebare cu solicitare de răspuns oral, urmată de o rezoluție, ocazie cu care să discutăm măsurile necesare pentru a îndrepta toate aceste uh, deficiențe. Aștept cu nerăbdare să discut cu colegii interesați de acest subiect și sunt dispus să țin cont de orice măsuri uh, propusă de colegi. Și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat timpul acestei prezentări. Vă mulțumesc, ne-au mai rămas 5 minute pentru acest punct. Aș dori să vă rog să vă limitați fiecare la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru această prezentare. Aș avea două observații de făcut. Iată, au trecut uh, patru ani uh, de la colapsul de la Rana Plaza. Uh, foarte multe persoane au murit în urma incendiilor în fabricile din Bangladesh. 12.000 de victime mortale și 4.500 de victime în urma bolilor um, de la locul de muncă. Iată date care ar trebui să ne îngrijoreze, în special pentru a putea lupta împotriva acestor fenomene. Și uh, prin intermediul pactului de uh, durabilitate și a acordului pentru îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă în uh, sectorul confecțiilor, vom putea oferi mai multă securitate și mai multe garanții uh, Uh, la locul de muncă. E adevărat că securitatea s-a îmbunătățit pentru incendii și pentru clădirii în general, însă îmbunătățirile sunt uh, foarte lente. Principala provocare din punctul nostru de vedere rămâne în continuare nivelul drepturilor garantate. De exemplu, modificarea legislației din 2003, care n-a fost încă actualizată, uh, implementarea Convenției OIM din 98-99 și uh, posibilitatea de a uh, aparține unui sindicat fără o justificare clară. La următoarea întâlnire de la Dakar luna aceasta va fi important să vedem dacă Bangladesh uh, îndeplinește în continuare condițiile necesare pentru a respecta acest acord și dacă va putea profita în continuare de preferințele uh, comerciale din uh, inițiativa EBA totul în afară de arme. Domnule președinte, în concluzie, este extrem de important să recunoaștem că acest proiect de rezoluție este unul foarte bun, exprimă îngrijorările noastre în ceea ce privește provocările din această țară și prezintă acele aspecte care sunt absolut necesare pentru a uh, implementa pactul uh, privind durabilitatea fără ca aceasta să uh, interfereze cu o eventuală extindere a acestuia. Mulțumesc și acum domnul David Martin. Da, vorbesc în numele colegului meu care nu poate veni astăzi aici. Dânsa dorește să mulțumesc domnului Karim pentru munca efectuată la acest, uh, această întrebare orală și pentru sugestiile făcute. Salută de asemenea cooperarea foarte bună uh, pe care a avut-o pentru această rezoluție și uh, susține în general rezoluția, consideră că este foarte bună. Este uh, importantă dezvoltarea sectorului confecțiilor pentru economia din Bangladesh și rezolvarea problemelor care rămân în picioare în acest sector. Principala critică se referă la lipsa de urgență a acestei abordări. Dacă ținem cont de scrisoarea care a fost uh, transmisă de uh, DigiTrade, DigiAmple și așa mai departe către Bangladesh în pregătirea uh, conferinței de la OIM uh, și în care se prezintă toate aceste critici dânsa consideră că ar trebui să ținem cont uh, în rezoluție de consecințele directe ale accesului pe piață în contextul SPG pentru Bangladesh dacă nu se ține cont de condiții decente la locul de muncă. Deci, în concluzie, rezoluția este bună și dânsa consideră că ar trebui să fim mai clari în ceea ce privește impactul asupra Bangladeshului dacă nu se fac uh, progrese semnificative pentru a avea condiții de muncă mai bune. Doamna Minar, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de dreptul surprinsă de uh, tonul drăguț, amabil al raportorului. Uh, e adevărat că uneori l-am auzit ca fiind uh, mai critic. Iată, de patru ani acest pact a intrat în vigoare și am văzut uh, din date recente că drepturile sindicale s-au îmbunătățit, salariile minime în uh, uh, fabricile respective sunt în continuare foarte scăzute, 61 de euro lunar. Pot să vă spun că pur și simplu nu poți să trăiești cu acești bani nici măcar în Bangladesh și e o rușine că pentru un astfel de salariu oamenii aia produc haine pentru noi. De altfel, a existat și o manifestație pașnică pentru a avea salarii mai bune anul trecut și care a fost rezultatul. Uh, lucrătorii au fost uh, concediați și liderii sindicali au fost trimiși la închisoare. Deci trebuie să ne punem întrebarea dacă Bangladeshul trebuie să aibă în continuare acces la piața europeană. E nevoie de o adevărată anchetă pe această temă. Nici Europa nu și-a făcut uh, treaba, pentru că e vorba de firmele noastre care produc în Bangladesh, cetățenii noștri care cer aceste produse și cer ca uh, condițiile de lucru să fie îmbunătățite în Bangladesh. Aș vrea ca în raport să se ceară ca Uniunea Europeană să-și ia un angajament activ pentru a avea reguli obligatorii pentru companiile multinaționale. Mulțumesc și acum uh, din partea Comisiei, foarte succint, vă rog. mulțumesc și bună ziua tuturor. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc, să mulțumesc Parlamentului European pentru susținerea pe care am primit-o la acest dosar. A fost foarte util și sperăm să fie și de folos. E adevărat că dosarul nu este deloc ușor. E bine că ați reușit să discutați cu toți actorii implicați și pentru asta vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și domnului Karim pentru acest proiect de rezoluție pe care îl considerăm a fi echilibrat, pentru că arată ce ar trebui să facă actorii implicați, comunitatea internațională, sectorul privat și guvernul Bangladeshului, care, bineînțeles, este un actor destul de important. Aș mai spune că aici cooperarea cu Parlamentul European a fost și este exemplară, lucru pe care l-am putea extinde și la alte dosare, pentru că dacă avem uh, un mesaj comun de consens, aceasta ajută. Așa cum se arăta și în concluzii, trebuie să transmitem un mesaj clar și puternic, pentru ca Bangladeshul să înțeleagă ce așteptăm de la ei. De aceea este atât de important pentru noi ca rezoluția să rămână centrată pe anumite obiective, să nu includă toate elementele care ar putea fi prezentate în acest dosar. Avem un angajament foarte clar, este prioritatea dumneavoastră, dar este și prioritatea noastră și considerăm că Bangladeshul trebuie să țină cont de recomandările care nu au fost încă implementate. Știm că libertatea de asociere este un element foarte delicat, de asemenea negocierea colectivă și aș spune că și noi ne-am dori ca acest acord să fie susținut dincolo de termenul prevăzut și se pare că asta este și în mintea omologilor noștri. În ceea ce privește comportamentul responsabil al companiilor, avem uh, un proiect nou cu OIM. Dorim să îmbunătățim această situație pentru că întărind dialogul între uh, Uh, BGMA și uh, lucrători este un element esențial. Însă trebuie să vedem și care sunt practicile de uh, cumpărare a acestor produse care țin oarecum de noi. Deci nu, trebuie, nu putem să nu recunoaștem această responsabilitate. Discutăm această chestiune aproape zilnic cu omologii noștri în ceea ce privește negocierea colectivă, libertatea de asociere. Deci lucrăm din greu pentru că o considerăm a fi o prioritate pentru noi. Sunt absolut de acord cu concluzia trasă pe tema valorilor, pentru că nu putem oferi în continuare preferințe dacă uh, nu știm uh, la sau nu obținem ceea ce dorim, dar trebuie să fim foarte clari uh, și, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că ceea ce noi așteptăm uh, nu este tocmai ceea ce primim din partea partenerilor noștri. Deci dacă nu există măsuri concrete și vom vedea ce se întâmplă uh, în cadrul pactului, probabil că vom lua alte măsuri, de exemplu, în cadrul regulamentului care oferă preferințe Bangladeshului. Mulțumesc și acum domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mulțumesc pentru toate comentariile care au fost făcute astăzi. Două elemente importante. Atunci când am luat legătura cu companiile care produc în Bangladesh, de fiecare dată uh, ni se spune același lucru pe care l-a prezentat și Comisia, și anume că prețul de cumpărare al uh, distribuitorilor care cumpără de la ei din partea UE uh, trebuie să fie atât de competitiv încât nu au marjă pentru a răspunde tuturor cerințelor noastre. Bineînțeles, uh, este foarte dificil pentru noi ca și UE să ne implicăm în stabilirea acestor prețuri, dar există și măsuri pe care le putem implementa. În al doilea rând, există problema accesului la finanțarea necesară pentru acești producători, pentru ca ei să implementeze toate acele condiții pe care noi le-am cerut. Și există îngrijorări care au fost uh, transmise comisiei în acest sens și mie de asemenea. Pot să spun, uh, ascultând uh, comentariile pe care le-ați făcut. Uh, mi-aduc aminte de când eram la școală și profesorii îmi spuneau uh, Karim a fost bine, dar poți să faci și mai bine. Deci voi încerca să fac exact asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu pot să cred ceea ce tocmai spus. Termenul pentru această rezoluție este vineri 5 mai la orele 12. Trecem la următorul punct. Mai avem 20 de minute și avem doi invitați, și deci trebuie să fim foarte subcinți. Ehm, întrebări simple. Sri Lanka trebuie sau nu să capete uh, regimul SPG+. Iată despre ce este vorba la acest ultim punct și avem uh, doi invitați cu noi astăzi. Domnul Ellen Keenan, uh, director de proiecte și analist uh, în uh, Sri Lanka și ambasadorul Sri Lankei, domnul Ferreira. Am să dau cuvântul domnului Ellen Keenan pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată plăcere pentru mine și o onoare să mă aflu aici. E adevărat că în 5 minute e greu să spun tot ce am de spus. Voi încerca să o fac totuși. Uh, atitudinea democratică a Sri Lankai încă din 2015 a fost un semnal foarte pozitiv. Uniunea Europeană și statele membre au salutat guvernul de acolo și au promis să-l susțină pe calea reformelor. Comisia a recomandat în ianuarie să se reînnoiască privilegiile, privilegiile SPG Plus pentru Sri Lanka. Totuși, Comisia a fost destul de generoasă atunci când a arătat că nu există probleme fundamentale pentru a implementa cele 27 de convenții necesare. Deși în Sri Lanka s-au făcut schimbări din 2015, acestea trebuie să fie instituționalizate și acestea depind de bunăvoința liderilor săi uh, politici. Cu această voință politică uh, se pot depăși obstacolele existente. Mai mulți raportori uh, din partea ONU și alte organizații internaționale au arătat că acest lucru este posibil. Uh, în primul rând trebuie să se pună capăt uh, impunității totale care a guvernat ani de zile în Sri Lanka. Procesul SPG Plus uh, trebuie să aducă o întărire a statului de drept. Problema impunității și angajamentul UE față de Sri Lanka s-a centrat pe două deficite esențiale o prima chestiune care a fost prezentată în 2010 când UE a retras SPG+. Trebuie să se îndeplinească convenția uh, ICCPR și convenția împotriva torturii, CAT. UE s-a centrat pe două reforme care au fost promise de guvernul sri lankez pentru a rezolva aceste probleme. Uh, legislația uh, antiteroristă, uh, care a permis detenția arbitrară și tortura și uh, Uh, codul de procedură penală care permite consilierea uh, juridică a deținuților încă din primul moment. Chiar dacă Parlamentul și Consiliul par să fie de acord pentru acest nou SPG+, uh, reformele necesare nu au fost încă îndeplinite 100%. În ceea ce privește abrogarea legii antiteroriste, legislația pe care dorește să o introducă acum guvernul pentru a înlocui legislația anterioară, care a fost votată la Parlament săptămâna trecută, prezintă totuși câteva probleme în continuare. Definiția terorismului este destul de largă, există uh, clauze care existau și în legislația anterioară, de, a, care permit, de exemplu, arestarea uh, opozanților politici, uh, legătura între teroriști și terorism, există aici mai multe probleme și dreptul suspecților la consiliere juridică imediat după arestare cu limitări foarte periculoase în funcție de cum se va revizui codul de procedură penală. O copie a acestui cod, o versiune a acestuia a fost deja adoptată de guvern uh, foarte pe grabă înaintea votului din Parlament săptămâna trecută. În urma uh, textului pe care l-am văzut, care este disponibil pe site-ul guvernamental, există și aici mai multe probleme, pentru că nu ține cont de uh, elemente esențiale care au fost criticate în urmă cu aproximativ o lună de Comisia Internațională pentru Drepturile Omului. Se autorizează, de exemplu, Uh, nu se autorizează accesul la uh, un avocat, nu există dreptul de a face apel uh, a deciziilor uh, în fața unei instanțe și uh, face confesiunile posibile în absența unui avocat. Practic se abuzează de sistemul justiției și nu ține cont de uh, riscul uh, confruntării între poliție și avocați în sistemul sri lankez. Deci, uh, din problemele existente înainte, practic nimic nu s-a rezolvat. Sunt vorba, e vorba însă de proiecte legislative, uh, nu e vorba de un text legislativ definitiv. Și, practic, uh, o serie de alte elemente importante au fost lăsate deoparte. De exemplu, arestarea în continuare a multor persoane în conformitate cu legislația teroristă din trecut, uh, cazuri emblematice care nu au fost uh, rezolvate. Uh, Consiliul pentru Drepturile Omului a raportat mai multe cazuri în acest sens și persoane dispărute. Însă lipsa unor rezultate tangibile deși s-a constatat, există totuși un proces care este în curs. Procesul Uh, de legiferare a rămas în spatele ușilor închise. Ceea ce s-a cunoscut uh, din textul legislativ a fost în urma unor scurgeri de informații care au apărut în presă. De altfel, uh, Comisia pentru Drepturile Omului a aflat în mod întâmplător de acest text legislativ, deși s-a cerut guvernului să se întărească practic drepturile fundamentale. Nici unul din cele două proiecte legislative nu au fost prezentate Comisiei pentru Drepturile Omului deși uh, textul a fost prezentat uh, funcționarilor europeni și uh, nu a fost prezentat niciun organism de monitorizare la nivel internațional sau nici măcar la nivel național. Deci, dacă în ciuda acestor probleme se acordă SPG+, Comisia promite să se implementeze un proces de monitorizare foarte riguros, care este absolut esențial, însă va fi foarte greu de realizat așa cum arăta un uh, jurnalist uh, pe măsură ce veneam uh, aici, atunci când se va termina cu SPG+, Plus, când va fi acordată, practic ce stimulent va mai exista pentru guvernul sri lankez pentru a promova această legislație care acum încă nu este în vigoare. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș mai putea face câteva comentarii un pic mai târziu. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului ambasador, de asemenea, pentru 5 minute of the European Parliament. Vă mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. O să încerc să vă prezint cât mai repede intervenția mea. Apreciem în mod profund înțelegerea eurodeputaților și sprijinul acordat procesului uh, din Sri Lanka pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului și pentru a garanta pace și prosperitate tuturor resortisanților din Sri Lanka. În urma alegerilor din 2015, Autoritățile guvernamentale au promis cetățenilor din Sri Lanka că guvernul va renunța la practicile administrației anterioare de izolare a deținuților, de exemplu, și că va discuta cu toate părțile interesate, inclusiv cu prietenii și cu comunitatea internațională, pentru a respecta statul de drept, pentru a pune capăt impunității și pentru a cere stabilitatea, a crea pacea și stabilitatea din uh, Sri Lanka. Comunitatea internațională, în urmă cu câteva săptămâni, a făcut un pas important cu ocazia Consiliului uh, Comitetului pentru Drepturile Omului de la Geneva, extizând termenul limită a rezoluției uh, adoptată pentru Sri Lanka în anul 2015 cu alți doi ani. Lucrăm împreună cu toate statele care fac parte din comunitatea internațională pentru a consolida guvernanța, democrația Notăm cu apreciere faptul că toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au cosemnat rezoluția respectivă. În ultimii doi ani, cooperarea Sri Lankei cu Uniunea Europeană a sporit uh, foarte mult. Acum există foruri uh, regulate de întâlnire cu reprezentanții Uniunii Europene, cu grupuri de lucru care discută cooperarea de, pentru dezvoltare, readmisia comună, guvernanța, statul de drept și drepturile omului, un grup de lucru care a fost uh, instituit în urmă cu doi ani. Sri Lanka a primit o misiune de monitorizare electorală a procesului electoral din partea Uniunii Europene și există și un grup de sprijin a procesului electoral. În ultimele luni, mai mulți uh, eurodeputați au vizitat Sri Lanka, inclusiv uh, delegația Parlamentului European pentru Asia, și de curând uh, premierul din Sri Lanka a vizitat Bruselul, o primă vizită după multe uh, decenii. Există de asemenea și o interdelegație parlamentară între Sri Lanka și Uniunea Europeană. Există foarte multe vizită importantă efectuată de Sri Lanka atât în Uniunea Europeană, dar și în alte state membre a comunității internaționale și încercăm să respectăm toate procedurile și normele Națiunilor Unite. Și considerăm că acest angajament cu comunitatea internațională va contribui la o mai bună guvernanță, la o îmbunătățire a situației drepturilor omului și la o mai bună guvernanță în Sri Lanka. Cetățenii Sri Lanka au trecut prin vremuri dificile și mai avem foarte multe lucruri de făcut, de exemplu, consolidarea instituțiilor noastre, reforme constituționale și economice. Guvernul din Sri Lanka ascultă părerile tuturor, studiază cu, toate, cu toată grija diferitele rapoarte, discută în mod deschis cu partenerii noștri și ia pașii necesari pentru ca Sri Lanka să devină o națiune prosperă care respectă dreptul internațional și drepturile omului. Recomandările ONU din acest punct de vedere sunt deosebit de utile. În etapa de după conflictul armat, uh, Sri Lanka a investit foarte mult în îmbunătățirea situației uh, uh, locativă și discu- discută, lucrează împreună cu agențiile ONU, cu reprezentanța ai societății civile, inclusiv cu partenerii internaționali, cum este Uniunea Europeană trebuie să găsim soluții uh, persoanelor care și-au uh, pierdut uh, domiciliul în urma acestui conflict armat, implicând toate părțile relevante din acest punct de vedere. Mm, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt o prioritate și pentru Sri Lanka și anul 2017 este anul dedicat combaterii uh, sărăciei în uh, Sri Lanka și a fost adoptat un plan de acțiune concret de cabinetul de ministri cu obiectivul de a ajunge la o creștere economică durabilă. Sri Lanka va adopta în continuare măsuri politice și măsuri concrete pentru a rezolva toate aceste probleme pe plan național, conlucrând cu partenerii internaționali de asemenea. Suntem în continuare hotărâți să considerăm că toți cetățenii au aceleași drepturi într-o țară democratică și liberă și trebuie să ajungem la reparațiile necesare, compensațiile necesare acordate a uh, victimele, recunoscând faptul că toți cetățenii Sri Lanka au fost afectați de conflictul armat. Sri Lanka va coopera în continuare cu instituțiile Uniunii Europene în spiritul unei, unui dialog deschis care va face parte din uh, pașii concreți pe care o să implicăm în uh, Sri Lanka. Recunoaștem importanța instituțiilor europene, inclusiv importanța Parlamentului European, pentru a ajuta uh, ca Sri Lanka să treacă cu succes de această perioadă de tranziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador. Discursul de câte un minut pentru colegi. Domnul Karim. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că o să depășesc un pic, pentru că colegul Christopher Fielner nu este aici și mi-a cerut să vorbesc și în numele lui și în numele meu, așa încât v-aș fi recunoscător dacă îmi, îmi uh, dați încă 30 de secunde. Dragi colegi, trebuie să ne asigurăm că nu mutăm, nu schimbăm regulile jocului și că uh, criteriile uniforme care se aplică, se aplică și pentru Sri Lanka. Comisia a recomandat pe 11 ianuarie să se reinstaleze GSP Plus pentru Sri Lanka pe baza muncii pregătitoare care a fost uh, realizată și anume nu doar că au îndeplinit criteriile relevante în ceea ce privește vulnerabilitățile și cele 27 de convenții, dar au uh, rezolvat și problemele pendente solicitate de Comisie. Evident, am avut o rezoluție sau o moțiune de rezoluție care a fost înaintată de grupul GUE, care s-a bucurat de un vot, de un vot cât se poate de uh, clar în plenara de săptămâna trecută. Cabinetul Sri Lanka a adoptat un nou cadru, acord cadru în ceea ce privește teroriștii și Asta nu a respectat perioada obișnuită din Parlamentul uh, Sri Lankai. Dar aș vrea clarificări în ceea ce privește calendarul propriu-zis uh, privind uh, modificările și poate ambasadorul ne poate răspunde. Înțelegerea noastră este că se aliniază definiția terorismului cu definiția recunoscută internațional uh, și uh, codul penal modificat solicită dreptul avocatului dreptul la un avocat și pentru suspecții acuzați de terorism. Uh, există niște probleme care au fost identificate de ONU și care arată că, în ciuda progresului lent, uh, guvernul din Sri Lanka este dedicat să-și îndeplinească obligațiile naționale, internaționale. Mă scuzați. Uh, acestea sunt priorități și, uh, deși coaliția de guvernare nu este întotdeauna de acord, deci de asta lucrurile se mișcă mai lent. Uh, Consiliul de Afaceri Externe va avea ocazia pe 11 mai, când va discuta acest subiect, să ia o decizie, dar mi se pare puțin probabil să, ca aceasta să difere de poziția Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! Mai avem șase minute. Interpretation time is limited, so... Știți că timpul de interpretare e limitat, asta este realitatea. David Martin. O să fiu succint. În numele uh, portatorului nostru de cuvânt, am vrut să spunem clar că SND-ul crede în, con- în continuare că uh, problemele legate de drepturile omului în uh, Sri Lanka sunt evidente. Eram foarte uh, Uh, aproape să respingem lucrurile, dar am decis până la urmă să recunoaștem progresele mici, dar importante și de netăgăduit. Deci să vedem lucrurile ca fiind paharul pe jumătate plin. Și uh, GSP Plus ar trebui să fie un punct de plecare pentru o cooperare aprofundată. Uh, Guvernul din Sri Lanka n-ar trebui să considere că acest lucru este mm, linia de sosire sau un cec în alb. Vrem să vedem în continuare reforme pentru că toată lumea e cu ochii pe noi și credibilitatea programului în sine este miza. Tocmai de aceea o să solicităm Comisiei să monitorizeze în continuare cu tărie progresul înregistrat de Sri Lanka și Uh, aș vrea să uh, aflăm și cum se poate consolida această monitorizare. În cele din urmă, uh, colega mea dorește să reamintească că am, ne-am opus în 2010 unui acord și putem să facem în continuare dacă este necesar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc în numele altor colegi, de asemenea, Lola Sanchez, din păcate nu a, putut, a fost aici, dar a trebuit să plece acasă. Parlamentul European a votat împotriva rezoluției pe care am depus-o eu cu Laura Sanchez și care era legată de Uh, situația actuală din Sri Lanka. Recunoaștem că s-au făcut progrese, dar există în continuare probleme care au fost și menționate. În urmă cu câteva săptămâni, în aprilie, eu și colega mea am fost în Sri Lanka, unde am vorbit cu muncitori, cu sindicaliști, cu reprezentanții guvernului și cu uh, organizații din societatea civilă. Și ne-am dat seama că există încălcări ale Convenției uh, Uh, Organizația Internațională a Muncii în ceea ce privește dreptul de a organiza un sindicat. Mai avem și raportul uh, în ceea ce privește drepturile omului, intimidarea activiștilor pentru drepturile omului, uh, utilizarea forței excesive, tortură din partea poliției. Spre exemplu, au existat rapoarte îngrijorătoare legate de populația tamil. În timpul vizitei noastre ni s-au făcut mai multe promisiuni care ar ajuta foarte mult populația din Sri Lanka și ne-ar fi teamă să pierdem uh, aceste promisiuni dacă uh, cedăm prea ușor. Drepturile de sindicat ar trebui să facă parte din GSP. Oamenii n-ar trebui să joace cu asta și angajatorii trebuie să accepte acest lucru. Populația din Sri Lanka ar trebui să prof, poată profita de avantajele sistemului GSP+. Plus și aș vrea să aflu și părerea Comisiei și părerea ambasadorului în ceea ce privește situația și ce se va face pentru a ne raporta mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu fac parte din subcomisia DROA și aș vrea și eu să aud recomandări în ceea ce privește monitorizarea. Înțeleg că DG Trade va uh, redacta sau a redactat deja o listă pe care a împărțit-o cu guvernul din Sri Lanka în ceea ce privește uh, domeniile care trebuie îmbunătățite. Putem avea și noi această listă la care să putem adăuga subiecte cum ar fi uh, drepturile de proprietate asupra terenurilor ocupate de armată, pentru că asta ne ajută să monitorizăm lucrurile. Mulțumesc, doamna Lambert. Mulțumesc. Uh, vorbesc ca președinte al delegației cu Asia de Sud. Cred că mulți dintre noi uh, sunt dezamăgiți având în vedere lipsa de progrese tangibile pe care am văzut-o și încă nu am văzut să se fi transpus uh, multe în uh, litera legii de la venirea de la puterea noului guvern și recunoaștem uh, problemele existente și recunoaștem de asemenea că există speranțe majore la nivelul societății civile legate de schimbările care ar putea fi făcute și ar trebui să fie făcute. Cred deci că eu și grupul meu politic împărtășim multe dintre îngrijorările exprimate de David Martin, dar cred că ar trebui să analizăm serios și monitorizarea, pentru că trebuie să vedem cum putem angaja societatea civilă în această monitorizare, astfel încât și ea să facă parte din uh, soluție. Modul în care Uniunea Europeană rezolvă lucrurile să facă parte din soluție în soluția pe care ne-am dorit să o vedem în Sri Lanka. Mulțumesc. Un minut pentru domnul Kinan pentru a ne spune câte ceva despre monitorizare și un minut și jumătate pentru comisie să răspundă la întrebare. Doamna Bighin, vreți să interveniți? Da, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest acord de privilegie de comerț, mă normal am fi de acord, dar în această țară am avut o situație de război care a durat 26 de ani, încălcarea ale drepturilor omului, care deja au fost discutate și abia în ultimele luni uh, am văzut mai bine de 40.000 de decese și considerăm că ar trebui să ne punem anumite întrebări. Avem îndoieli majore și din punctul nostru de vedere ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp să solicităm rezultate, să vedem terenurile confiscate, redate proprietarilor, retrocedate, oamenii care au dispărut în timpul războiului a, a, este, reprezintă un subiect care ar trebui să fie rezolvat. Știu că multe țări europene pun presiune pentru că vor să se mute în Sri Lanka și să folosească costurile scăzute ale muncii de acolo, dar nu cred că ne putem gândi la paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol, ci este o armă pe care o putem folosi și uh, conștiința noastră este, ar trebui să nu votăm pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Avem un raport uh, din partea uh, grupului internațional pentru crize în care vom intra în mai multe detalii. Comisia Europeană ar trebui să lucreze într-un mod mult mai sistematic, cooperând cu uh, înaltul comisar pentru drepturile omului, care monitorizează drepturile omului și ar trebui să existe mai multă cooperare și integrare aici. Dar cred că ar trebui să uh, consolideze și Comisia pentru Drepturile Omului din Sri Lanka, pentru că am văzut că guvernul din Sri Lanka nu și-a respectat uh, obligațiile statutare. Deci Uniunea Europeană ar trebui să ceară guvernului din Sri Lanka să-și consolideze capacitățile și să le acorde drepturile care există deja în baza legii și Comisia ar trebui să se angajeze cu Comisia privind drepturile omului, să se întâlnească în mod ideal odată la șase luni și poate Uniunea Europeană să încerce să asigure și sprijin de finanțare, mai ales pentru birourile regionale, care au jucat roluri pozitive în trecut și care ar putea fi o conductă pentru informații de la firul ierbii pentru a obține și părerea uh, societății civile. Mulțumesc foarte mult, așteptăm detaliile mai târziu. Bun. Ați, uh, s-a vorbit despre listă. Lista ne este disponibilă sau nu? O să răspund direct. Este o listă SAE pentru dialogul pe marginea drepturilor omului, deci nu este lista noastră pentru GSP+. O să trimitem o scrisoare, așa cum facem pentru toți beneficiarii, cu toate subiectele care ar trebui să fie rezolvate, dar nu am făcut asta în conformitate cu GSP. Deci, cred că asta este singura listă la care vă puteți gândi. Mulțumesc foarte mult! Deci ați primit și sfaturi pentru procesul de monitorizare și sper să cooperăm. Vă mulțumesc uh, tuturor, stimați oaspeți, pentru această dezbatere și cu asta se încheie discuția noastră referitoare la Sri Lanka și GSP+. Ne revedem mâine la ora 9.